este reprezentată de noi comisari, care tocmai și-au preluat mandatul. Textele care au urmat să fie eh, adoptate au fost eh, împărțite. Ordinea de